acum câteva secunde. Doamnelor și domnilor, procesul verbal al reuniunii din 7 aprilie a fost deja repartizat. Aveți comentarii, văd că nimeni nu dorește să facă niciun comentariu și declar de aceea adoptat procesul verbal al acestei sesiuni.